good morning, uh, ladies and gentlemen. Sorry for us. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Um, there is a, an important item on the. Uh, I may have to pause the meeting for. Uh... Există un uh, subiect important pe ordinea de zi și înainte de a veni uh, președintele, eu vom discuta poate acel subiect important în jurul orei 10.30. Puteți uh, fi de acord cu ordinea de zi? Bun. Uh, a fost uh, distribuit textul procesului verbal și dacă nu există comentarii până la finele întâlnirii de astăzi, îl vom considera că a fost adoptat. Trecem atunci la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicări ale președintelui. Dorim să vă informăm că această întâlnire se transmite prin internet și um, au fost distribuite și către membrii comisiei documentele. Um, avem uh, o propunere din partea Comisiei din 11 martie să acordăm temporar preferințe comerciale Ucrainei și aceste preferințe vor reflecta angajamentul Uniunii Europene privind tarifele și bunurile, așa cum s-a căzut de acord în, a, în ce, zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător care urmează să fie acordat Ucrainei în cadrul acordului de asociere. Deci și acest subiect se află pe ordinea de zi de astăzi și vreau să menționez acest lucru. Pe 5 martie, Comisia a adoptat o propunere de regulament ca parte a unui pachet mai amplu pe, pentru a stopa profitul din uh, comerțul cu minerale pentru uh, zone aflate în uh, conflict. Iar această propunere de regulament propune să existe o schemă de autocertificare pentru importatorii de minerale care proveniența din zone aflate în conflict. Iar dorința este să faciliteze companiilor să uh, administreze aurul, titanul, alte uh, materii prime importante pentru această perioadă. Iar în ce privește negocierile Uh, pentru un acord amplu uh, de uh, negociere cu Vietnamul va continua la Hanoi și sperăm ca în octombrie 2014 să se poată finaliza aceste negocieri și că termenul este realist. Subiectul 4 de eh, regulament eh, pentru instituirea unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului serviciilor de intermediere și tranzitului de produse în eh, dublă utilizare. Raportor este Christopher Fiener și Julius Winkler este cel care ne va prezenta acest raport. Mulțumesc, Julius. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ați acceptat să Eh, iau locul lui Christopher, vor citi semnele lui. Stimați colegi, după doi ani eh, în care am lucrat eh, la acest regulament privind produsele cu dublă utilizare, ajungem la concluzia că de fapt, documentele existente reflectă situația din 2010 propunerea noastră este să facem diferențieri în Uniunea Europeană pentru că altfel asta înseamnă pentru afacerile europene o povară eh, pentru toți cei care sunt implicați în serviciile de intermediere și tranzitul de produse cu dublă utilizare. Noi încercăm acum să eh, rezolvăm două chestiuni importante, delegarea competențelor în eh, cadrul acordului Omnibus și ajungem pentru o a doua lectură cu colegiuitorii în acest domeniu există și două declarații din partea Comisiei care reflectă preocupările Parlamentului, mai ales în ce privește supravegherea ă, domeniului cibernetic. Ne dorim să îmbunătățim mecanismul ă, european în ce privește produsele cu dublă utilizare care sunt intermediate și tranzitate în Uniunea Europeană și eu cred că vom putea adopta acest document la următoarea sesiune plenară. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Bun. Mulțumesc, domnule Președinte, raportorul nostru din uh, umbră, Jörg Leichtfried, nu poate fi prezent. Ca tare iau eu cuvântul în locul lui și Ceea ce tocmai s-a expus uh, poate fi subliniat. Noi, în calitate de membri ai Parlamentului, am realizat uh, un succes în acest domeniu, pentru că uh, putem acum să ne punem de acord cu legislația omnibus. Noi reușim acum uh, să uh, îmbunătățim uh, acest pachet legislativ și prin amendamentele care au fost înaintate de către eurodeputați pentru că era vorba despre o legislație învechită și este foarte important ca mai ales în domeniul uh, informațiilor și comunicațiilor exporturile să poată fi mai bine controlate ca să nu uh, fie încălcate drepturile omului și nici să nu aibă loc o supraveghere în masă. Deci din partea Comisiei și a Consiliului până la urmă ne-am dorit o deschidere uh, față de uh, poziția Parlamentului. Comisia va dezvolta un sistem care să permită tuturor statelor membre să uh, dispună de mecanisme de supraveghere astfel încât să se poate obliga Comisia să prelucreze în acest sens legislația existentă și să modernizeze această legislație. În acest fel, în această legislație care inițial era foarte rigidă, am putut să facem progrese și probabil că și Comisia și Consiliul în monitorul oficial vor publica o poziție astfel încât uh, oamenii să uh, poată să ia uh, notă de aceste modificări și să constate că promisiunile care au fost făcute în ce privește problematica legată de supraveghere în masă au fost respectate până la urmă. Mulțumesc foarte mult, Bernd Lange, și cred că uh, <laughs> acest sistem de supraveghere ar fi putut să fie folosit pentru a depista locul unde a dispărut aeronava care ne preocupă de atâtea zile. Îi dau cuvântul acum uh, lui uh, Ștefan Șadău din partea Direcției Generale Trade, dacă este prezent în sală. Da, mulțumesc domnule președinte, și noi uh, salutăm acordul la care s-a ajuns pe 17 decembrie și sunt de acord cu spusele uh, dumneavoastră în legătură cu uh, necesitatea de a rezolva uh, această problematică pentru a reduce distorsiunile în uh, comerțul cu produse cu dublă utilizare și pentru a spori credibilitatea Uniunii Europene și suntem uh, mulțumiți de faptul că am reușit să cădem de acord în negocierile cu Consiliul și cu Parlamentul privind tehnologia de supraveghere uh, și exportul din acest punct de vedere se ține seamă de aceste progrese făcute în cadrul forumurilor internaționale și într-un comunicat pe care probabil că îl vom adopta în aprilie vom furniza informații suplimentare. Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să uh, revină? Iulius? Nu? În cazul acesta vă anunț termenele. Spuneați că termenul pentru amendamente este astăzi ora 12, deci mâine dimineață vom putea uh, discuta și în sesiunea uh, plenară din uh, aprilie, pe 2 și 3 aprilie, uh, va figura pe ordinea de zi pentru a fi votat. Mulțumesc foarte mult, Julius! Și putem trece acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, situația actuală a negocierilor trilaterale, schimb de opinii. Martina Close este responsabilă, se referă la propunerile de decizie privind asistența microfinanciară pentru Tunisia. Domnul Moreira este raportor. Consiliul a fost de acord cu amendamentele adoptate în INDA pe 13 uh, februarie și nu este nevoie de uh, o întâlnire tripartită. Adoptarea acestui dosar este prevăzută pentru sesiunea din aprilie de la Strasburg. Iar în ce privește uh, reglementările ISDS, uh, raportor este Pavel Zaleski și uh, în legătură cu articolele 8, 9 și 22 s-a discutat. Următorul trialog va avea loc pe 20 martie. Domnul Zaleski nu este prezent. Nu știu dacă a solicitat cuiva să îl reprezinte. Dacă nu, atunci trecem mai departe la subiectul 6. Este vorba despre activitățile grupului de monitorizare. Către sfârșitul acestei perioade legislative destul de încărcate, politica noastră, activitatea grupului nostru de monitorizare ă, a fost intensă în ce privește negocierile din domeniul comercial care sunt în derulare și uh, am avut negocieri cu trei parteneri cheie comerciali de la ultima întâlnire din februarie și îi voi menționa. Dacă nu există aici, din partea grupului de monitorizare, intervenții în legătură cu Japonia, pe 11 martie a avut loc întâlnirea a avut loc un schimb de experiențe cu părțile direct interesate, în industria din domeniul căilor ferate și în domeniul uh, alimentației și uh, de asemenea, noi uh, am avut un negociator de la DigiTrade. Metin Kazak este raportorul nostru. On Russia, în legătură cu Rusia. Eu conduc această întâlnire, am avut o întâlnire ieri și uh, ne întâlnim cu Asociația Oamenilor de Afaceri Europene și uh, cu a Federației Ruse uh, privind comerțul. De altfel, întreaga întâlnire s-a concentrat pe situația din Ucraina. Și au existat preocupări eh, ale eh, unui membru din eh, grupul nostru din Lituania care spunea că se creează un precedent și că statele baltice se simt amenințate. Dar oamenii de afaceri au spus, bun, nu există niciun risc în ce vă privește Au existat uh, preocupări serioase în legătură cu eventualitatea ca uh, Rusia să se orienteze și spre estul Ucrainei. Deci, uh, problemele comerciale ni se păreau că sunt mai puțin importante uh, ne interesa uh, uh, eventualitatea ca Uniunea Europeană să ia măsuri de sancțiune împotriva Federației Ruse. Deci, uh, reuniunea nu a ținut foarte mult, având în vedere situația actuală. Probabil că va fi ultima întâlnire înainte de vacanța parlamentară. Și asta este ce pot să spun în legătură cu grupul de monitorizare. Uh, Două întâlniri cu Statele Unite, una pe 19 februarie, schimb de vedere în ceea ce privește TIF, CIF, domnul Garcia Darago și în întâlnire chiar ieri. Stați un pic, deci o întâlnire ieri, vă spunem. tot cu domnul Ignacio, care a primit informații privitoare la a patra rundă negociere TTIF, care a avut loc uh, la începutul lunii februarie. Eu nu am fost prezent pentru că eram ocupat cu întâlnirea cu rușii. Nu știu dacă cineva a fost ieri la grupul monitorizare, USA uh, uh, Da, eu am fost la o altă întâlnire cu socialiștii, Ignacio era prezent și pot să vă spun câte ceva despre ce s-a întâmplat, reflexiile mele, însă trebuie să vă spun că Ignacio a dat dovadă de mult spirit diplomatic, n-a vrut să intre în amănunte prea mult, pentru că a început să se vorbească despre transparență, despre obținerea de informații și nu e un subiect ușor, Ignacio încă dă dovadă de optimism, crede că rezultatul va fi unul pozitiv, însă nu a spus mai mult de atât. Nimic mai mult și așa stau lucrurile. Mulțumesc. Mulțumesc, George. Eu m-am fost numai la a doua parte a întâlnirii și mă preocupa situația cu Airbusurile E vorba de acel litigiu între Airbus și Boeing care a ajuns la OMC, la Autoritatea de Reglementare. Și s-a și procedat la aplicarea unei amenzi pe care americanii se pare că pur și simplu au uitat-o și au ocultat această situație spunând că nu are niciun fel de legătură cu acordul care se negociază, însă bineînțeles că orice relație comercială cu partea americană trebuie să fie luată în această, în calcul în această ecuație a acordului. Nu știu dacă mai sunt alte lucruri de adăugat și cred că am acoperit uh, subiectul legat de grupurile de monitorizare. Trecem la punctul 7. Este vorba de protocolul de acord de liber schimb dintre UE și statele membre, pe de o parte, și Republica Corea, pe de altă parte, pentru a se ține cont de aderarea Croației la UE. Raportor sunt eu însumi. Iată, sunt prezent în carne și oase, mi-am luat și niște notițe. Este vorba de un act legislativ cât se poate de clar, vizează propunerea deciziei Consiliului legată de adăugarea unui acord adițional de protocol la acest acord de liber schimb, care vizează, vă spunem, relația cu uh, Corea, dar care, de fapt, uh, vizează mai cu seamă aderarea Croației. Ați primit copii la dosar, e vorba de ceva destul de simplu și de clar, dacă aveți întrebări, aș încerca să răspund cu mare plăcere. Da. Ca și raportor de la PPE, pot să spun că Robert a făcut o treabă excelentă și uh, ai obținut ceva echilibrat. N-a fost așa de greu, dar totuși a fost ceva de făcut, ai reușit și te sprijinim noi cei de la PPE. Da, și tu, când făceai parte dintr-o comisie normală, erai raportor la, la această relație cu Corea. Da, dar eram într-o comisie normală, dar nu eram eu un membru normal. În sfârșit, de la comisie Peter Berries. Te rog. Mulțumesc. Consiliul Transport de pe 13 martie, a hotărât să înainteze această cerere și să se autorizeze semnarea acestui protocol adițional, precum și uh, prevederile temporare, provizorii. Asta va avea loc probabil pe do, do, nu va avea loc pe 20 martie, deoarece Corea va trebui să treacă prin procedura parlamentară uh, atunci de-abia se va aplica protocolul, va fi deci semnat și va intra în vigoare. Pe fond, nu a fost așa de ușor să se negocieze cu coreenii. Poate știți că nu sunt niște negociatori ușor de abordat. Mai cu seamă că ei încă nu au uh, internalizat faptul că Croația face parte din UE, deci este un stat membru. Există niște prevederi uh, cu efecte um, cu efecte deci, uh, retroactive care încep din 1 iulie anul trecut. Croația deci intră în acest uh, uh, joc și e vorba și de rambursări ale unor taxe vamale. Ele trebuie să fie rambursate, deci, la exporturile coreene. Încă o dată, este vorba de un uh, proces uh, care vizează și uh, legislația coreană care trebuie să fie capabilă să ramburseze aceste taxe vamale. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru această declarație. Este totuși un subiect interesant. Avem totuși timp la dispoziție și aș spune că de câte ori mă întâlnesc cu reprezentanții industriei și lumii afacerilor, ei vorbesc de un succes un succes uh, al Uniunii Europene uh, și s-au permis importurile acelor uh, autorisme de dimensiuni, să zicem, mai mici, din care partea europeană a avut în general mult de câștigat. Bineînțeles că mai sunt și alte acorduri comerciale care se profilează, vom vedea ce se întâmplă și cu ele, de exemplu cu Canada. N-am primit nimic de la comisie în acest sens? Nu, încă n-am primit vești de la comisie privitoare la acordul cu Canada. Dacă nu mai sunt alte lucruri de discutat, vreau să vă întreb dacă putem să amânăm restul întâlnirii. V-am spus la început că președintele nostru și-a dorit foarte mult să fie prezent la dezbaterea cu Ucraina și bineînțeles că așteptăm și comisia, dar ei nu vor susține înainte de 10 și jumătate. Așadar, vă rog să suspendăm, dacă sunteți de acord, întâlnirea până la 10 jumătate, când vom relua discuțiile privitoare la Ucraina. Sunteți de acord? Foarte bine, pare rău, dar uh, am mers repede cu primele puncte de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! De ce? Doamne,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

Da, de fapt, the deci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 Okay. Patru lucruri. Colleagues, let's, uh, Dragi colegi, haideți să ne reluăm reuniunea. Nu am putut fi prezent de la început pentru că am avut angajamente anterioare la uh, CS pe tema TTIP. Continuăm cu punctul 8, o propunere a Comisiei referitoare la acordarea de preferințe comerciale autonome Ucrainei. După cum știți, deja am decis să uh, sărim peste fazele preliminare pentru că Comisia ne-a transmis această inițiativă cu uh, caracter urgent. Am adoptat astfel o procedură scrisă pentru a-l numi pe Pavel Zalewski ca raportor pe acest dosar, pentru că este raportorul Parlamentului pentru relațiile cu Ucraina. Iată și proiectul de raport, îl aveți în dosare. El propune să adoptăm propunerea Comisiei fără niciun fel de amendament. Domnule Zalewski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri dragi colegi, după cum știți, Ucraina este cel mai mare dintre partenerii noștri din Est și trece printr-o perioadă de tranziție economică și politică sub conducerea unui nou guvern. Este foarte important acordul de asociere și e foarte important să se realizeze reforme financiare și economice pentru a salva această țară de colaps economic. Mai mult, Ucraina se confruntă acum cu o acțiune inacceptabilă a Rusiei, care a declarat că va anexa Crimea, o regiune a Ucrainei. Este o agresiune fără precedent exercitată de Rusia împotriva Ucrainei. Aceasta creează și mai multă instabilitate și mai multă incertitudine cu privire la viitor. De aceea salut pachetul de asistență pentru Ucraina pe care l-a propus Comisia și Consiliul l-a susținut într-o declarație emisă după reuniunea sa extraordinară din 6 martie. Printre aceste măsuri se numără și propunerea pe care o avem astăzi pe ordinea de zi, și anume ca Uniunea Europeană să acorde preferințe autonome comerciale bunurilor din Ucraina. Acestea ar reflecta nivelul de liberalizare stabilit imediat de UE și Ucraina în cadrul de DCFTA. În calitate de raportor al Parlamentului pentru Ucraina, am susținut de mult timp acest tip de măsuri unilaterale încă de anul trecut, când Rusia făcea presiuni asupra fostului guvern ucrainian, cerându-i să renunțe la acordul de asociere. Cred că aceste măsuri trebuiau puse în practică de mult și că nu este cazul să le mai întârziem intrarea în vigoare. De aceea salut efortul Comisiei de a accelera munca și de a uh, face această propunere și uh, rog Parlamentul și Consiliul să adopte cât mai rapid acest act. După cum am menționat și în proiectul meu de raport, eu aș dori să încurajez Comisia INTA și Parlamentul European să adopte aceste preferințe fără niciun fel de modificare, ca să ne asigurăm că nu uh, blocăm calendarul rapid pe care doresc cele trei instituții să îl urmeze. Adoptarea oricărui de amendament ar implica un trialog și ar um, împiedica posibilitatea ca aceste măsuri să intre în vigoare încă din luna aprilie. În ceea ce privește fondul propunerii, am încrederea că aceste preferințe comerciale autonome vor uh, da un nou avânt economiei și finanțelor ucrainiene. În același timp, îi va ajuta pe uh, exportatorii ucrainieni, ajutându-i să facă economii de mai multe sute de milioane pe an. Nu trebuie să credeți că exporturile se vor face fără restricții. Aceste măsuri sunt unilaterale, dar nu sunt dezechilibrate. Aceste măsuri sunt limitate doar la mărfuri și durata de viață acestor măsuri este de maxim câteva luni, cel târziu până la 1 noiembrie 2014. Numai mărfurile produse realmente în Ucraina vor beneficia de aceste preferințe, și ucrainienii vor trebui să combată frauda. Ucrainienii vor trebui să promită să-și ia angajamentul de a nu ridica barierele comerciale actuale. Comisia prevede aceste lucruri în regulament și, în plus, aș dori să vă spun că aceste măsuri sunt însoțite și de un angajament politic puternic din partea Ucrainei. Pe lângă semnarea părții politice a acordului de asociere, haideți să nu uităm că Verovna Rada a ă, trecut în ultimele luni, a adoptat în ultimele luni, în diverse faze, legi solicitate de Uniunea Europeană în 2013 pentru finalizarea semnării acordului de asociere. De exemplu, legile privind justiția selectivă, printre altele. Aș dori să închei spunând că contextul politic și precondițiile cer ca aceste preferințe să fie acordate Ucrainei cât mai rapid, urgent. Noi propunem să semnăm și să aplicăm uh, DCFTA cât de repede se poate, adică poate chiar din iunie. Sper că nu mai târziu. Mulțumesc foarte mult! Am uitat să rog comisia să ne prezinte inițiativa, pentru că nu am avut nicio altă șansă să primim această prezentare. Peter Balaș, aveți cuvântul înainte de a da cuvântul membrilor comisiei. Am să fiu foarte succint, domnule președinte, pentru că Pavel Zalewski a prezentat o descriere foarte bună a situației și doresc să subliniez două puncte în această fază. În primul rând, situația chiar în acest moment escaladează, din păcate, din cauza părții ruse, care ia în fiecare zi sau chiar uneori în fiecare oră noi măsuri. Ați auzit discursul de ieri al președintelui Putin referitor la intențiile sale de a include cât mai repede Crimea în uh, Federația Rusă. De asemenea, ați văzut și diversele manevre militare și, din păcate, nu constatăm ameliorări în ciuda cerințelor și apelurilor foarte clare făcute către Rusia de Consiliul European. Deci nu se vede niciun semn că situația s-ar detensiona. Cu siguranță contextul este mai larg, e foarte important acest lucru și al doilea lucru pe care aș dori să-l spun a fost menționat și de domnul Zalewski și uh, se referă și la cele discutate la reuniunea Consiliului European. Atunci Premierul Iațeniuc va sosi din nou la Bruxelles la următorul Consiliu cu intenția de a semna cel puțin parțial acordul, ceea ce înseamnă că anumite părți din acord vor face obiectul unor uh, aplicări foarte rapide ale prevederilor cu intenții politice clare de ambele părți în legătură cu părțile acordului cele mai importante, inclusiv titlul 4 de CFTA, care are legăt cu măsurile propuse, care se vor aplica temporar, însă cu caracter urgent. De aceea se justifică aplicarea extrem de scurtă a măsurilor pe de-o parte și, pe de altă parte, procedura extrem de scurtă și de rapidă pe care a întreprins-o Comisia și pentru care Consiliul uh, și-a dat acordul. De aceea sunt foarte recunoscător și Parlamentului pentru că tratează acest subiect uh, atât de important și atât de rapid. Mulțumesc! Dragi colegi, haideți să deschidem dezbaterea. Raportorii din umbră de la SND, în primul rând. Domnul Pirilo. Sono ben noti a tutti. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea cunoaște motivele pentru care Ucraina nu a semnat acordul de asociere din luna noiembrie. Cunoaștem cu toții foarte bine influența Rusiei în acest sens. Rusia nu a făcut presiuni doar de natură politică, ci a și încercat să utilizeze politica comercială ca armă, aplicând anumite măsuri netarifare, care de altfel nu corespund principiilor OMC. Haideți să ne gândim la ce s-a întâmplat în luna august 2013. Atunci Rusia a blocat importurile de ciocolată din Ucraina. Pres, pretinzând că o face din cauza unor standarde de siguranță alimentară care nu ar fi fost respectate. Era clar că Rusia e gata să ia măsuri pentru a evita semnarea acordului cu Uniunea Europeană. Pachetul de ajutor prezentat din, de comisie luna, în luna martie anului trecut este un mesaj foarte clar și anume Uniunea Europeană dorește să susțină Ucraina în această fază pentru a favoriza reformele politice și economice din această țară. Este clar că ne găsim într-o situație urgentă justificată de evoluții politice în permanentă schimbare, cum este cazul Crimeei. Noi, ca socialiști, am fost întotdeauna pentru un acord complet de liber schimb în cadrul acordului de asociere. Partea comercială a acestuia este la fel de importantă ca și angajamentul Ucrainei de a adopta norme sociale și de mediu adecvate și de a um, introduce un sistem judiciar adecvat. Textul pe care îl discutăm astăzi, acest regulament, se referă la uh, continuarea ajutorului macroeconomic decis de Consiliu săptămâna trecută și dorim prin acest text să lansăm măsuri care să ducă la stabilizarea economică a acestei regiuni chiar înainte de intrarea în vigoare a acordului de asociere. Așadar, este nevoie de un sistem de preferințe comerciale autonome. Suprimarea taxelor vamale pentru importul anumitor mărfuri ar putea să garanteze încă de la început Ucrainei deschiderea pieței europene, iar impactul acestei măsuri ar avea un impact pozitiv asupra vieții cetățenilor ucrainieni. Așadar, salut poziția raportorului de a nu depune niciun fel de amendament, dat fiind că Comisia reia dispoziții care au fost prezentate în cadrul acordului propus în luna noiembrie. În plus, la articolul 5 se prevede o clauză de salvgardare care ar putea fi utilizată în caz de mari riscuri comerciale pentru produsele Uniunii. În cele din urmă doresc să vă atrag atenția asupra situației drepturilor omului, cât și a situației economice și ecologice. Chiar dacă au existat negocieri în acest sens în cadrul acordului de asociere, Ucraina a acoperit clauzele SPG din acest domeniu. Însă cred că acest lucru ar trebui să se integreze în regulament, așa cum s-a întâmplat și în trecut în cadrul măsurilor pentru Pakistan. Așadar, îmi rezerv posibilitatea de a depune totuși un amendament. Mulțumesc de la Alde Metin Cazac. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Aș dori să salut propunerea Comisiei în vederea aplicării aspectelor comerciale din acordul de asociere pentru ca Ucraina să se poată bucura de asistență economică în situația actuală din țară, care este foarte dificilă. După cum a spus și colegul Zalewski, Ucraina este primul nostru partener dintre statele din Est. Nu aș dori să repet argumentele comisiei și nici pe cele din raport. Cu siguranță ne aflăm într-o situație excepțională și cu caracter urgent. Trebuie să respectăm niște termene extrem de scurte dacă dorim uh, cu adevărat să acordăm ajutor Ucrainei pentru ca aceasta să poată să răspundă la provocările cu care se confruntă. Aceste măsuri vor fi temporare înainte de intrarea în vigoare a acordului global Este important să arătăm că, în ciuda abordării unilaterale, putem să declanșăm la nevoie clauza de salvgardare în caz că ar avea loc importuri de produse delicate sau cu caracter sensibil. Așadar, avem un uh, instrument care joacă aici în favoarea noastră. Cu toate acestea, Parlamentul European se află acum la final de mandat, așadar suntem uh, puși în fața uh, unei situații în care trebuie să punem în aplicare instrumente uh, în mod foarte rapid. Așadar, doresc să vă rog să ne abținem de la depunerea de amendamente ca să nu complicăm procedura în mod excesiv. Mulțumesc. Ben Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, pe de o parte pot înțelege că ne dorim acum să obținem și să determinăm o stabilizare în Ucraina și să ajutăm din acest punct de vedere Ucraina. Pe de altă parte, această propunere uh, are un uh, caracter puternic exemplar, așa ceva nu am făcut niciodată, fără să punem condiții, să trecem la facilitări uh, fiscale și vamale pentru alt stat. Principiul nostru a fost întotdeauna să formulăm și condiții cum ar fi respectarea condițiilor de muncă pentru lucrători, standardelor legate de protecția mediului înconjurător și multe altele. Vă amintesc când am discutat preferințele vamale pentru Pakistan, cum a fost și era doar un domeniu restrâns. Acum este vorba de o jumătate de miliarde de euro. Deci, Sincer să fiu, nu sunt sigur 100% dacă această acțiune nu poate constitui și un precedent pentru decizii viitoare. Și uh, dacă nu cumva, ceea ce am dezvoltat împreună ca un set de principiu nu va fi pus sub semnul întrebării pe viitor. În plus, situația este tensionată din punct de vedere economic și deschiderea uh, granițelor pentru anumite sectoare ale economiei nu uh, este fără urmări nici în Europa. Deci avem acea clauză de protecție, dar sigur că poate să uh, determine și distorsiuni. Din acest punct de vedere, cred că uh, trebuie să mai discutăm puțin chestiunea condiționalității. Și aș adresa și o întrebare comisiei. Oare poate uh, fi garantat faptul că această măsură să se aplice doar pe o perioadă de șase luni sau va fi până la urmă o poveste fără sfârșit? Pentru că dacă noi nu putem uh, obține garanții că acest acord va fi semnat în acest interval de șase luni și că noi va trebui după șase luni să extindem la alte șase luni și la alte șase luni, atunci aș fi împotrivă. Președintele Daniel Caspari Înainte de toate, aș vrea să spun că sprijin ceea ce a spus Pavel Zaleschi și ce au spus și alți colegi până acum, iar ă, intervenția colegului Lange mă surprinde. Noi toți știm că în clipa de față situația din Ucraina este deosebit de dificilă. Știm cu toții că este o situație excepțională care este limitată în timp. E vorba de o jumătate de an. Și grupul meu politic în ce privește standardele de mediu, standardele de muncă, atunci când este vorba de condițiile lucrătorilor, le um, respectă foarte mult, dar noi ne dăm seama că este o situație excepțională că această țară se află în pragul falimentului și um, ca atare Sigur că merită să discutăm detalii uh, importante, dar uh, cred că principiile invocate anterior putem în clipa de față să le lăsăm deoparte pentru o perioadă de șase luni, pentru că noi trebuie să susținem această țară pentru ca ea să poată fi stabilizată. Ne dorim, de fapt, această țară ca partener pe termen lung pe viitor și eu cred că din aceste motive, nu trebuie să lăsăm uh, criteriile invocate anterior în totalitate deoparte, dar uh, pentru această perioadă de șase luni uh, poate să discutăm mai puțin despre ele. Deci eu apreciez acest pachet. Președintele, mulțumesc din partea ALDE, domnul Rinaldi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l susțin pe domnul Zalewski și raportorul în legătură cu ceea ce ne dorim să obținem. Nu știu dacă uh, acum uh, vom crea un precedent, dar sigur că ceea ce se întâmplă în Ucraina este de fapt fără precedent. Și nu vorbim despre Pakistan, ci vorbim despre o țară care este uh, vecină la granița răsăritană a Uniunii Europene. Uh, noi nu putem să furnizăm Ucrainei acum perspectiva de uh, membru al Uniunii Europene. În al doilea rând, însă, această țară în clipa de față, așa cum s-a spus, este în pragul falimentului din punct de vedere al situației economice și este într-adevăr uh, la granița noastră. Și în al treilea rând, această țară, probabil și din punct de vedere al identității, este în pericol. Unde se mai poate poziționa? Uh, uh, are nevoie de o par- un parteneriat strâns cu Uniunea Europeană, are nevoie de un gest de parteneriat din partea Uniunii Europene Europene și eu cred că și timpul este un factor crucial. Trebuie să acționăm foarte repede, uh, pentru că noi am putea altfel să uh, omorâm întreaga procedură dacă uh, ne-am axa acum pe regulile noastre foarte stricte pe care le-am aplicat în relație cu alte regiuni. Dar în ce privește acum decizia referitoare la Ucraina, trebuie să acționăm foarte repede. Vorbim despre o perioadă de șase luni, respect această perioadă, dar cine știe și aici pot să spun s-ar putea să ne aflăm într-o situație în care să ne dorim să extindem aceste șase luni la nouă luni. Asta depinde foarte mult de situația de la fața locului. Oricum, aceasta este una din situațiile în care uh, politica internațională comercială a Uniunii Europene se dovedește a fi un instrument foarte important al politicii noastre externe. Ne place, nu ne place, trebuie să decidem acum ce eh, pași sunt esențiali eh, și inclusiv să ne gândim la eventuale sancțiuni vis-a-vis -vis de Rusia. Mulțumesc din partea grupului S&D, domnul Henri eh, Deber. Da, în situații excepționale trebuie să iei măsuri excepționale. Este mai degrabă o decizie politică decât una economică pe care trebuie să o luăm. Nimeni nu știe ce se va întâmpla în Ucraina. Și dacă nu știm dacă Rusia nu va exagera cu escalada. Bun, deci Uniunea Europeană Trebuie să dea un semnal politic de solidaritate și de susținere vis-a-vis -vis de Ucraina. Și să le dea un semnal și rușilor în același sens. Deci, din aceste motive, eu cred că trebuie să acceptăm acest text fără să-l amendăm și să o facem cât mai repede posibil, pentru că ne aflăm într-o perioadă de mare instabilitate și timpul presează citind textul, mie mi se pare că este un document echilibrat, propune accelerarea măsurilor um, de reducere a impozitelor vamale și a prevederilor vamale și, în mod special, se spune că în cazul în care produselor ar putea să producă uh, dificultăți serioase producătorilor din Uniunea Europeană al unor uh, articole similare, um, uh, s-ar putea ca să fie nevoie să intervină Comisia pentru a restabili uh, echilibrul. Aici deci, suntem între noi. Sigur că Ben Lange și-a exprimat în principiu acordul său uh, cu rezerva ca um, aceste prevederi să se aplice pe o perioadă de șase luni. Dar este clar acum că este nevoie de un gest politic de susținere al Ucrainei cât mai repede posibil. Mulțumesc. Aș avea și eu să fac câteva observații. cred că uh, rămân o serie de întrebări care nu au primit răspunsuri și Parlamentul are drepta, dreptul să insiste asupra acestor întrebări. Nu e un secret că eu am avut rezerve întotdeauna în a folosi politica comercială ca un instrument al politicii externe, pentru că politica comercială nu este parte a politicii externe a Uniunii Europene și eu cred că nu ar trebui să fie instrumentalizată politica comercială în acest sens. Am spus acest lucru și în legătură cu Pakistanul și în relație cu alte state și insist asupra unei asemenea abordări. Deci trebuie să ne reținem uh, din uh, uh, față de asemenea tentative de instrumentalizare a politicii comerciale în interesul politicii externe. În al doilea rând, avem de a face cu uh, Uh, aspecte uh, autonome aici de politica comercială. Nu este vorba despre aplicare ex ante a vreunui acord comercial. Noi nici măcar nu uh, solicităm din partea ucraineană să semneze acest acord cât mai repede posibil. Noi acordăm șase luni de uh, preferințe uh, comerciale autonome fără să condiționăm acest gest în vreun fel. Deci sunt preferințe comerciale pe care le atribuim Ucrainei. De ce nu solicităm uh, reciprocitate din partea Ucrainei? Uh, să ne acorde aceleași preferințe comerciale? în sensul unei aplicări exante a acordului, pentru că acordul va fi bilateral, nu unilateral. Deci noi dacă am pretinde că este o aplicare exante a acordului, noi ar trebui să solicităm și Ucrainei să aibă uh, exact uh, aceeași abordare, să acționeze uh, echivalent în ce privește preferințele comerciale vis-a-vis de Uniunea Europeană. Dar Tocmai de aceea nu putem vorbi despre o aplicare ex ante a vreunui acord comercial. Noi, din motive bine întemeiate și în mod excepțional, acordăm aceste preferințe comerciale autonome. Este o chestiune care ține de aspecte legale până la urmă, inclusiv în ce privește prevederile Organizației Mondiale a Comerțului noi acordăm unei țări privilegii pe care până acum nu le-am conferit nimănui, dincolo de preferințele GSP. Care este temeiul legal uh, în cadrul prevederilor uh, Organizației Mondiale a Comerțului? Bun. Și tocmai de aceea a apărut poate și speculația că ar fi o aplicare ex ante a acordului comercial, dar din punctul meu de vedere nu avem de a face cu așa ceva. Deci este pentru noi doar un argument. A treia întrebare. Ni s-a spus că atunci când există o solicitare în comisie de a avea două uh, acorduri, una de asociere politică și un acord comercial, acesta este un acord de asociere din care uh, comerțul face parte. Nu putem separa lucrurile. Și noi privăm această comisie de orice fel de responsabilitate în cadrul acestui mare, amplu acord de asociere. Acum, în mod surprinzător, uh, noi, în calitate de comisie, am fost uh, privați de a ne exercita responsabilitatea pentru singura parte care ținea de competența noastră, cea legată de schimburi comerciale. Este ciudat. Dar dacă noi avem sentimentul că guvernul provizoriu din Ucraina este suficient de legitim pentru a semna acea parte a acordului care aparent ar putea să fie separat de restul, de ce nu ar fi la fel de legitim să semneze întregul acord și atunci nu ar mai fi nevoie de acest acord parțial, pentru că atunci am putea acționa în baza unei reciprocități și Ucraina ar trebui să ne confere nouă aceleași preferințe pe care le furnizăm noi. Eu până acum nu am înțeles de ce ceea ce ă, până acum a fost un capitol inseparabil, brusc devine separabil. Și uh, deci, noi uh, am fi putut, de fapt, să încheiem acel mai amplu acord de asociere. Iar acum noi avem, iată, mai multe acorduri, noi îl semnăm o parte imediat, cealaltă parte nimeni nu știe de ce uh, a fost amânată pentru un viitor despre care nimeni nu știe exact când în timp se situează. Deci noi avem acum această perioadă de șase Uh, luni, dar alegerile din Ucraina sunt prevăzute pentru mai. De ce nu așteptăm până când acel guvern legitim ales ar putea să semneze acordul de asociere? De ce trebuie noi acum să conferim aceste preferințe? Deci, dacă cealaltă uh, parte uh, încă nu poate să semneze, de ce nu uh, condiționăm noi într-un fel aceste preferințe, că facem acest lucru numai până când guvernul va fi legitim al uh, rezultat din alegerile care au loc. Deci, uh, eu cred că Poate că aș vrea să înțeleg care este temeiul legal care determină această separare uh, și de ce uh, după aceea un acord adițional va putea să fie încheiat într-un moment mai târziu. De la tratatul de la Lisabona încoace, noi nu am acordat vreodată preferințe comerciale fără anumite condiții care ar fi trebuit să fie respectate. Niciodată. Întotdeauna aceste acorduri s-au bazat pe principiul că trebuie să existe anumite condiționări care uh, să fie îndeplinite. Deci, cum uh, puteți să ne privați acum pe noi de a ne îndeplini de această obligație constituțională și politică, pentru că noi trecem dincolo de preferințele GSP. Noi solicităm uh, întotdeauna condiții uh, care trebuie să fie respectate în ce privește dreptul muncii și de mediu și am solicitat Pakistanului, am solicitat Moldovei, am solicitat celor mai sărace state din lume să respecte aceste condiții. Iar uh, ce are ă, de fapt de a face ă, această condiționalitate legată de condițiile de muncă cu uh, relațiile comerciale. Noi nu vrem să creăm obstacole în acordarea acestor preferințe. Noi am încercat doar să respectăm din punct de vedere constituțional niște obligații politice pe care ni le-am asumat. Deci nu văd de ce nu am putea să introducem aceste condiții legate de uh, muncă, de drepturile lucrătorilor în acest tratat. Și în final. Nu este adevărat că Ucraina nu trebuie să respecte aceste condiționalități. Ba da, sigur, pentru că va beneficia de preferințele pe care GSP-ul le acordă. Deci, de fapt, GSP eh, trebuie să fie un garant pentru respectarea eh, condițiilor de eh, muncă pentru că dumneavoastră știți că uh, există prevederi relativ uh, modeste, dar uh, noi acum, vis-a-vis -vis de Ucraina, suntem chiar mai generoși. Eu cred că toate răspunsurile pe care le-am formulat merită, întrebările pe care le-am formulat merită răspunsuri din partea Comisiei, pentru că noi suntem, de fapt, uh, garanții uh, drepturilor și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. Eu nu am absolut nimic împotriva um, acestui uh, acord, dar eu sunt membru al Parlamentului European și uh, și sunt și președinte al acestei comisii, care până acum întotdeauna a ținut cu dinții de aceste condiționalități care trebuiau să figureze în toate acordurile noastre și nu văd niciun motiv um, de a elibera Ucraina de a respecta aceste uh, condiționalități elementare în perioada următoare de șase luni în care dorim să acordăm aceste preferințe comerciale. Deci eu sper să primim răspunsul din partea Comisiei la toate preocupările, întrebările mele. După aceea raportorul va avea din nou cuvântul. Vă rog. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa, cu, din punct de vedere strict personal, cunoscându-vă, nu cred că cineva la comisie vă suspectează că nu sunteți decât o persoană care dă din cap și semnează din potrivă. Uh, Uh, în ultimii ani, Comisia dumneavoastră a examinat cu mare, mare atenție toate propunerile Comisiei Europene și nu a fost ușor. Însă ați pus câteva întrebări legitime, importante, inclusiv uh, deci de comerț, dar și legate de partea politică și aș începe cu, poate cu mesajul politic care nu este ceva normal pentru noi la DG Trade, dar totuși trebuie să fac câteva observații în acest sens. În, ultimii trei, în ultimele trei uh, luni și în ultima vreme, mai cu seamă, în Ucraina s-a desprins o situație deosebită. E vorba de ce a făcut Ianucovici, s-a retras la semnare cu două zile înainte de data limită, știm bine, și acum uh, asistăm la o serie de evenimente, de fapt le vedem la televizor, și am văzut uh, cum uh, demonstranții din piața Maidan uh, arborau steaguri europene. Nu este ceva normal, nu este ceva ce putem constata în viața de zi cu zi. Deci este o situație aparte și un european trebuie să dea un răspuns pe măsură, în joc fiind credibilitatea sa. S-a spus că politica comercială nu ar trebui să fie un instrument de politică externă, cel puțin uh, în optica Comisiei, noi considerăm că aceste măsuri uh, comerciale fac parte dintr-un context mai amplu, dintr-un pachet mai amplu de sprijin economic. Știm bine că situația economică a Ucrainei uh, este cea care este, lucruri care le a le subliniat însuși Ianucovici și a precizat influența Rusiei în acest joc. Este foarte clar că Rusia are niște obiective foarte clare politice și economice. Mă refer aici la acele pretinse măsuri legate de siguranța și alimentară, măsuri introduse la graniță, cerințele minime, așadar, care au fost uh, invocate și care au fost, de fapt, impuse în ajunul semnării acordului respectiv. Fiecare camion care mergea în punctul de control al frontierei era supus unui control foarte atent și cu totul superflu, inutil. Iată în ce măsură Rusia a exercitat um, aceste măsuri de ordin economic și, mor- și, și comercial asupra Ucrainei. Mai mult decât atât, având în vedere cele întâmplate în ultimele luni, Comisia consideră că aceste măsuri trebuie văzute, vă spuneam, măsuri comerciale în context mai larg de sprijin economic, care include și partea financiară, dar și asistența tehnică, toate acestea pentru a accelera reformele din această țară deci reforme politice, dar și pentru a facilita aplicarea acordurilor, cum ar fi cel de CFTA. Nu trebuie să uităm contextul politic de care vorbim, dar nici, vă spuneam că odată sprijinul economic, contextul mai larg. S-a vorbit despre un precedent cu această, această hotărâre. Pentru pe părerea mea, nu este vorba de un precedent pentru că e vorba de o situație cu totul și cu totul excepțională un context excepțional pe care îl invocă Comisia pentru a veni cu aceste uh, propuneri, uh, lucruri împărtășite și la Consiliu, de altfel, și pentru a nu pentru a evita situația expusă de domnul Lange. Într-adevăr, e vorba de un regulament care presupune un um, mandat pe uh, un termen maxim de, de timp foarte bine circumscris în timp, deci și care nu poate fi prelungit. Este foarte important acest important. Ce se va întâmpla dacă noul Parlament nu se va pune de acord asupra acestor condiții? Aceste măsuri nu vor mai putea fi, să zicem, prelungite, însă Comisia uh, nici nu își dorește o prelungire a acestui tip de măsuri, de altfel. Noi ne-am fi dorit ca aceste măsuri nici să nu aplice până pe 1 noiembrie, dar în funcție de data semnării acestui act, s-ar putea ca data totuși să fie de 1 septembrie se pune întrebarea de ce să mai așteptăm, să nu uităm Rusia, care vorbește despre natura nelegitimă, nereprezentativă a guvernului actual de la Kiev, iar uh, condițiile din acest acord presupun, bineînțeles, nu numai drepturi, ci și obligații pentru Ucraina, pentru economia acestei țări Consiliul a identificat uh, aceste lucruri și, de fapt, Consiliul uh, urmează liniile trasate de guverne, guvernele statelor membre și este foarte clar că în niciun caz nu pot fi ocultate, nu pot fi trecute cu vederea obligațiile pe termen lung economice din acest uh, DCFTA. Dacă eșuează prima rundă, mă refer la alegerile în Ucraina, a doua uh, rundă de alegeri va avea loc în iunie, la începutul lunii iunie și asta, bineînțeles, că va influența componența Parlamentului, dar și, bineînțeles, a Guvernului. Toate aceste lucruri vor influența, bineînțeles, măsura în care se va semna și când se va semna acordul acesta. Iar prevederile de aplicare ale întregului acord vor fi puse, de fapt, hotărâte numai după ce se trece prin tot procesul de ratificare a întregului instrument de către Parlamentul ucrainean și după ce are loc schimbul de, de instrumente conform procedurii. Deci, acest element temporal este foarte important și ar putea să ajungem tocmai la vară ă, cu această semnare în funcție de condițiile care vor fi sau nu prezente și vă spuneam că pe 1 noiembrie efectiv un astfel de acord ar putea să intre în vigoare. În sfârșit, domnule președinte, ați uh, evocat uh, temeiul juridic uh, în optica OMC-ului. După părerea noastră, este vorba de măsuri autonome. Interpretăm astfel articolul 24 din GATT, acordul GATT, și știm bine că e vorba de o semnare parțială a acestui acord, iar intenția este foarte clară. E vorba de un acord care va fi semnat uh, mâine sau poimine și care spune negru pe alb, alb că se dorește un acord de plin, complet, când se vor reuni condițiile necesare. Este o situație deosebită, dar nu fără precedent. Iusef a vorbit despre EPS și știm bine că și acolo s-au pus uh, niște uh, chestiuni sau s-au ridicat niște întrebări legate de relația și respectarea acordurilor OMC. În alt context, bineînțeles, aici uh, timpul este mai scurt chiar decât în acel caz și în aceste condiții Comisia are poziția pe care e gata să o apere și în fața OMC-ului, după cum urmează. Este vorba de o hotărâre autonomă, în sensul că astfel Uniunea Europeană își dorește o implementare timpurie a articolului 24 din GATT, care este de plin compatibil cu DCFTA și asta pe o perioadă scurtă de timp. În sfârșit, uh, s-a pus uh, problema amendamentelor care ar putea conține o serie de condiționalități la acest acord. Dacă ne uităm la acordul actual în forma sa, deci prezentă, putem să vedem că există condiții exprimate, lucruri legate de drepturile, dreptul muncii, de mediu, de drepturile omului nu știu dacă ele efectiv pot fi numite, să zicem, prevederi de tip condițional, iar conform acordurilor structurale, acest uh, titlu 4 din DCFTA are propria sa procedură însoțitoare și în acest context avem un proces aparte, separat de acordul mai amplu sau de contextul mai amplu al acordului, cu măsuri, deci, separate și orice modificări la aceste angajamente sunt, uh, uh, să zicem, uh, realizate conform unui acord separat. Lucrul acestea se, se, se, se negociază la Consiliu și, bineînțeles, și o rezoluție ca cea a Parlamentului este cât se poate de salutară și o apreciam. N-aș vorbi despre o condiționalitate strictă aici, așa cum au menționat unii colegi, în sensul că dacă Ucraina nu îndeplinește anumite condiții, măsurile și acțiunile intervin imediat. Nu, vorbim aici de maxim șase luni, care poate să pară o perioadă scurtă, dar, de exemplu, aici uh, rezolvarea litigilor nu se aplică. M-aș referi la articolul 5 în acest context, dar și la articolul 2, care vorbește despre măsurile de tip administrativ pe care trebuie să le ia uh, Ucraina pentru a asigura că se pregătește pentru a intra în faza operațională și aici e vorba de cooperare în domeniul VAMAL pentru a preveni riscurile de fraudă, fraudă conformitatea cu regulile de uh, origine și cu alte domenii specific menționate, iar articolul 4 permite o suspendare temporară a acestor preferințe în cazul în care aceste condiții de tip administrativ nu sunt îndeplinite. Deci, dincolo de clauze de salvgardare, există o serie de alte, alte garanții impuse de UE ca să se asigure că nu vor exista abuzuri ale acestor preferințe pe perioada acordului. Domnul președinte, ce cerințe s-au menționat? Consiliul a spus foarte clar și a menționat intențiile sale cum că într-o situație excepțională și în domeniul economic am putea să acordăm, da, pentru un timp scurt, um, niște avantaje de dragul simetriei pentru a permite industriei, economiei ucrainene să se mențină în această perioadă dificilă, însă, din păcate, eu consider că Ucraina uh, va intra într-o situație economică mai proastă chiar decât în ultimele luni, din păcate. Domnul Casparin. Stimate domnule președinte, aș dori să mă refer la uh, discursurile uh, foarte înflăcărate care sunt ținute. Să nu uitați că vorbim de o perioadă care durează de șase luni și să nu uităm că standardele de mediu, sociale și economice din Ucraina sunt importante, însă eu cred că acum cel mai important în viața oamenilor din Ucraina se pun alte probleme mult mai existențiale care joacă un rol mult mai important. De aceea vă rog frumos să nu purtăm aici o discuție de principiu. Haideți să-i ajutăm rapid pe oameni, haideți să o facem chiar dacă va fi vorba de o jumătate de an. Și haideți să lăsăm Comisia să facă tot ce poate pentru ca acest tratat să fie aplicat provizoriu cât mai rapid de ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caspari. Și eu, eu credeam că facem politici bazate pe principiu, spune președintele. Domnul Zalewski, aveți cuvântul. Domnule președinte, Dragi colegi, respect uh, pe deplin uh, abordarea dumneavoastră bazată pe principii. Este extrem de important uh, ca Parlamentul European să respecte regulile și principiile stabilite. Și, desigur, de obicei, acest gen de observații uh, ar fi uh, binevenite de către mine. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că situația este foarte stranie și că odată ce combinăm două părți ale acordului, partea politică cu partea economică, după aceea decidem uh, să le uh, separăm din nou. Aveți dreptate și eu întotdeauna am fost împotriva unei abordări uh, a comerțului ca instrument de politică externă. Dar ne aflăm într-o situație unică. Și cred că observațiile dumneavoastră ar uh, fi altele dacă am înțelege mai bine ce se întâmplă pe teren, nu doar în Ucraina, ci și la Kremlin. Care este situația? Ucraina este, de fapt, în război cu Rusia. Este în război, e război. Sunt trupe în Crimea care au atacat o parte a unui stat european. E ca și cum ar fi trupe militare în peninsula Sintra, nu? Trupe militare. Sunt trupe rusești care au început să uh, ocupe Crimea. Ne confruntăm cu o situație fără precedent. O încălcare fără precedent a standardelor internaționale, a legislației internaționale de către Kremlin împotriva Ucrainei. Această țară este sub marea presiune a trupelor militare rusești. Sute de mii sunt sute de mii de soldați sunt mobilizați la frontiera cu Ucraina și sunt gata să intre în Ucraina de Est și în Ucraina de Sud. Există acțiuni imense planificate de serviciile secrete ale Kremlinului pentru a destabiliza Ucraina. Ucraina care nu e așa departe de Europa. Poate că e departe de unele state europene, dar e un stat din Europa. Se află chiar în inima Europei, la frontiera noastră directă. Și care este obiectivul politicii domnului Putin? Crimea? Nu. Doar Ucraina? Nu. Sigur că nu. Ce face domnul Putin este să influențeze întreaga țară, întreaga Ucraina. Ocuparea Crimei uh, reprezintă o acțiune asupra Chievului, la fel și uh, mișcările din sudul Ucrainei, tot uh, asupra Chievului se acționează de fapt, pentru ca ucrainienii să fie uh, convinși să renunțe la aspirațiile lor europene. Aceasta este ultima ambiție a domnului Putin, oare? Nu! De ce vrea Ucraina? E foarte clar, dragi colegi dorește doar să aibă un efect de pârghie asupra Uniunii Europene, dorește să ne dezintegreze, e clar. Este absolut limpede. Așadar, am fost într-o situație în care sute de mii de persoane în inima Ucrainei, la Kiev, s-au adunat și au demonstrat pentru valorile europene. 100 de persoane au fost ucise, apărând valorile europene. Sute de persoane încă lipsesc, poate că și ele au fost ucise. Ne putem imagina că oamenii ar putea să moară pentru a apăra valorile europene la Varșovia, la Berlin, la Paris, la Lisabona, în alte orașe astăzi? Acei oameni au fost uciși în Ucraina pentru asta. Ce se întâmplă cu drepturile omului? Noi cerem uh, protecția drepturilor omului, da. Dar trebuie să avem grijă, trebuie să uh, cerem Kremlinului, să-i cerem domnului Putin să garanteze drepturile omului în Crimea, pentru că astăzi sunt amenințate. Nu pentru că standardele de muncă nu sunt în regulă în Ucraina sau standardele de drepturile omului, ci pentru că se produce o agresiune din partea Kremlinului. Trebuie să vă spun că mi-e foarte rușine. Ne aflăm într-o situație care reprezintă o amenințare directă la adresa Uniunii Europene și cum reacționăm noi? Oferim 500 de milioane de dolari Uh, sub formă de preferințe tarifare pentru industria ucraineană. E important, pentru că preferințele din partea Uniunii Europene vor reduce presiunea asupra deficitului de concurent al Ucrainei, așadar um, va, fi, va avea valoare de susținere financiară. Cereți reciprocitate, vital. Dacă Ucraina ar um, reduce tarifele pentru noi ar crea o presiune mai mare asupra veniturilor lor fiscale, ceea ce ar crea iarăși mai multă presiune financiară. Noi ar trebui, de fapt, să le oferim miliarde ca asistență. Miliarde! Ca să ne asigurăm că statul care este confruntat cu agresiune își va putea îndeplini funcțiile pentru că este vital pentru securitatea europeană. Și, în loc de asta, noi oferim reduceri tarifare. Nu vă e rușine? Mie mi este. Discutăm despre creșterea asistenței macrofinanciare cu un uh, miliard de euro. Ce înseamnă pentru situația actuală? Poate că peste câteva săptămâni ne vom confrunta cu intrarea forțelor ruse în Ucraina de Est. Nu ne e rușine? Despre ce vorbim aici? Dragi colegi, cu tot respectul, dragi colegi, cu tot respectul pentru cunoștințele dumneavoastră, pentru atitudinea dumneavoastră, cu o, față de onoarea dumneavoastră, Vă rog frumos să dăm aici dovadă de solidaritate cu ucrainienii care luptă pentru Europa. Și dacă cereți garantarea drepturilor omului, haideți să-i spunem domnului Putin ce avem de spus. Mulțumesc! Thank you, Pavel Zalewski. Mulțumesc, Pavel Zalewski. Asistența economică pentru Ucraina nu este o miză acum. Dacă ni s-ar fi cerut uh, să votăm o inițiativă macrofinanciară, sunt convins că nu s-ar opune nimeni. Problema este dacă preferințele comerciale sunt uh, cea mai bună soluție de a oferi asistență economică. În al doilea rând, aș vrea să fac o remarcă personală. Peste două săptămâni am să public o carte privind uh, clauza uh, de muncă în politica comercială a Uniunii Europene. Și concluzia mea este că acesta este un achi al Uniunii. A trebuit să includ acest lucru în cartea mea. Și anume faptul că achiurile unor nu sunt achiuri, nu sunt dobândite. Mulțumesc! Dezbaterea se încheie. Termenul de depunere a amendamentelor este astăzi la ora 7 seara. Următorul punct, reuniunea coordonatorilor, e vorba de o reuniune în camera. Vreau să-i rog pe toți cei care nu au dreptul de a participa să părăsească sala. I understand uh, you, and you are right in, on your